Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde gerne anfangen. Wir sind noch nicht sehr zahl. Dragi colegi, haideți să începem. Nu suntem prea numeroși. PPE-ul aproape toți sunt la Helsinki, cred că și alții mai au uh, conferințe în Europa, așa că situația e destul de Uh, precară. O să începem în orice caz cu punctul 1 de pe ordinea de zi, cu adoptarea ordinii de zi. Și vreau să vă întreb pe dumneavoastră dacă aveți dorințe, completări, comentarii. Nu este cazul, așa că această ordine de zi pe care o aveți și dumneavoastră este adoptată. Punctul 2. Aprobarea proceselor verbale. Proiectul de proces verbal al reuniunii din 24 septembrie se găsește în documentele dumneavoastră de reuniune. Vreau să știu dacă aveți comentarii la acest proces verbal. Este evident că nimeni nu dorește să ia cuvântul, așa că vă propun ca să facem ca de obicei procesul verbal să fie adoptat dacă nu vin comentarii în timpul acestei ședințe. Acum, comunicările președintei. Avem interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, engleză, grecă, spaniolă, cehă, estonă, ungară, polonă, bulgară și română. Și vreau să vă atrag atenția, ca de obicei, că reuniunea noastră este transmisă în direct pe internet. Cam atât despre chestiunile operaționale. Acum o să trecem la următorul punct, și anume proiectul de aviz, descărcarea 2017 pe bugetul general al Uniunii Europene, Comisia Europeană și Centrul de Traduceri pentru um, Serviciile Uniunii Europene. Raportor este, raport, raportor este colegul Zdroievski, termenul pentru amendamente este 16 noiembrie la ora 12 și Votul la noi în comisie va avea loc pe 21 ianuarie 2019. Comisia competentă de fond cont va vota pe 20 februarie 2019. Poate vă amintiți că acum câțiva ani, chiar anul trecut, de fapt, am hotărât să nu discutăm despre bugetul general, ci și despre centrul de traduceri uh, pentru serviciile Uniunii Europene și să vorbim și despre ele în avizul nostru despre descărcare și de aceea vreau să-i dau cuvântul acum domnului Zdroievski pentru ca să ne spună mai multe despre acest raport Vă rog, domnule Zroevski, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. O să tratez împreună cele două puncte. Însă, foarte pe scurt, uh, cu privire la cele două conturi, pentru că nu există divergențe de opinii și Mm, se pare că domnește consensul. În ceea ce privește bugetul general al Uniunii Europene, aș dori să vă reamintesc care au fost uh, prioritățile noastre și care a fost evaluarea noastră inițială. De, mm, repetăm ce am spus uh, înainte, câteodată ne putem declara mulțumiți, câteodată nu însă. Uh, ne bucurăm în primul rând de rezultatele obținute de programul Erasmus Plus și cred că vom fi uh, ajuns în curând de pragul de uh, 10 milioane de studenți. Poate ar fi ocazie să organizăm o festivitate, dar în orice caz ce putem spune este că uh, volumul programului a fost dublat și uh, în perspectivă noi uh, dorim să ne asigurăm că creșterea este de trei ori mai mare. E foarte important pentru noi. Apoi am uh, discutat foarte mult despre Corpul European de Solidaritate. A fost o ceartă, o dispută și aceasta datorită faptului că am avut două decizii care se suprapuneau. În primul rând, decizia de înființare a acestui Corp de Solidaritate și al doilea program care viza pe tineri uh, care doresc să se uh, implice ca voluntari. Programul acesta, uh, deci programului acestuia i-a fost redus bugetul. Noi dorim ca Comisia să fie vigilentă astfel încât să nu apară un gol de exemplu, uh, și să nu se acorde asistență uh, ONG-urilor. Apoi am mai avut și o suprapunere uh, de programe și am avut 1500 de posturi suplimentare pentru tineri în cadrul Corpului European de Solidaritate. Însă, din păcate, al treilea element nu este satisfăcător. Tot repetăm că avem Uh, o rată foarte mică de programe uh, de succes uh, în programul Europa pentru cetățeni și Europa Creativă. Aici avem o problemă de finanțare și pentru ambele programe, Europa Creativă și Europa pentru cetățeni, majorarea prevăzută trebuie să fie mult mai mare decât s-a anticipat. Și apoi am subliniat și importanța și rolul agenției care se ocupă de uh, educație și de sectorul uh, audiovizual. Această, energie, uh, această agenție ar trebui să fie uh, puternic susținută. Și aici uh, avizul nostru ar putea să fie pozitiv. Aș dori să revin la uh, al doilea uh, centru, deci Centrul uh, uh European de Traduceri, deci pentru instituțiile europene. Vă reamintesc că uh, am uh, tratat acest subiect ca unul separat începând cu anul trecut. Aș dori să vă reamintesc că Parlamentul European, în calitate de colegiuitor, uh, are un impact asupra performanței bugetului și de aceea vom emite avizul nostru. În primul rând, avem două avize privind descărcarea. Din păcate, trebuie să menționăm că uh, nu totul e la înălțimea așteptărilor noastre în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor. Și uh, am mai uh, subliniat și faptul că e nevoie de acțiuni corective pentru a ne asigura că uh, obținem mai multă calitate. Iar în ce privește centrul de traduceri ca atare, aș dori să vă reamintesc că acest centru este foarte important pentru a uh, garanta uh, multilingvismul și pentru noi, activitatea acestui centru este foarte importantă. Și mulți dintre colegi au subliniat acest element pe care îl uh, evidențiez din nou. Uh, noi uh, Știm că se aplică o nouă structură de tarife. Din 2017, calitatea a crescut în consecință și am făcut și economii, în timp ce centrul de traduceri și-a menținut bugetul de 3 milioane de euro. Cu mare satisfacție am notat uh, că din 2017 numărul uh, clienților a crescut uh, la 65. E vorba de clienții centrului, deci e un element foarte pozitiv. Va trebui să mai facem și o recomandare, respectiv ca baza europeană terminologică să fie liberă, să fie la dispoziția tuturor instituțiilor pentru a ne asigura că Ă, această bază de date este actualizată, astfel încât ă, să fim ă, la același nivel în ceea ce privește terminologia modernă și contemporană. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. cer scuze, am așteptat puțin traducerea. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea avizului, iar acum trecem la raportorii din umbră și o să începem cu Luigi Morgano. Te rog. Mulțumesc în primul rând, doamnă președinte. Foarte pe scurt din partea mea. Vreau să mulțumesc raportorului, domnului Zdroeschi, pentru o bază de muncă foarte bună pe care ne-a oferit-o prin acest raport și pentru faptul că a reiterat uh, foarte precis care sunt problemele principale pe care am lucrat în trecut și care mai trebuie repropuse pentru a găsi o soluție în acest raport. În ceea ce privește alte puncte, nu vreau să intru însă în detalii, rata de eroare totală este, um, o, uh, este în scădere, ceea ce e un semn foarte pozitiv. Înseamnă că totuși Comisia a ținut cont de recomandările Curții de Conturi și de recomandările Parlamentului. În cazul acesta chiar ale noastre, de fapt. Aș vrea să luăm notă și uh, de îngrijorările exprimate despre mecanismele de control intern la Erasmus, uh, Europa Creativă, care, care au mai fost menționate de mai mulți și cred că e foarte important să găsim o soluție, pentru că nu mi se pare foarte dificil acest lucru. Aș mai vrea să mai semnalez un lucru care, de asemenea, mi se pare ușor de rezolvat. Nu există niciun dubiu că rapoartele anuale ale curții sunt extrem de valoroase pentru munca noastră însă publicarea lor de multe ori este prea tardivă pentru ca să mai putem să le considerăm ca atare. Așa că um, eu cred că, datorită multelor avantaje pe care ni le aduce citirea lor, ar fi bine ca, de exemplu, Centrul de Traducere al um, Organismului uh, Uniunii Europene, dar și școlile europene, am avea multe de câștigat dacă aceste rapoarte ar fi mai repede publicate. Mulțumesc. Doamna Trupel are cuvântul. Mulțumesc, uh, mulțumesc Petra. Thank you. Nu am prea multe de adăugat. Aș dori să-i mulțumesc domnului Joievski Uh, sunt de acord și uh, cu cele spuse de colegul Luigi Morgano. Încă o dată, această descărcare arată că avem de-a face cu programe mai mult sau mai puțin de succes. În orice caz, mult mai bune decât în, uh, decât în alte domenii. Avem o rată de implementare foarte bună. Luigi, chiar tu ai spus că rata Uh, generală de eroare a scăzut, ceea ce este o veste foarte bună, ceea ce înseamnă că persoanele care se ocupă de probleme, deci uh, agențiile și oamenii care lucrează în centrele respective, fac o treabă bună. Și e foarte important să spunem că nu numai că obiectivele programelor noastre sunt bine primite, ci și că și implementarea merge bine. Sigur că întotdeauna mai sunt și mici probleme pe care trebuie să le rezolvăm, dar nu putem vorbi de probleme majore. Știm că în alte domenii Rata de implementare, de implementare este diferită, de exemplu, la fondurile structurale. În anumite state membre știm că sunt probleme foarte grave. Noi, deci, avem performanțe bune. Aș dori să spun, subliniez cele spuse de domnul Jroveschi. Da, sigur că uh, avem tocmai pentru că rata de implementare este atât de bună, e clar că dacă vom avea bani uh, mai mulți, fonduri mai multe, am putea face lucruri și mai frumoase și mai uh, bune, care ne interesează pe noi. Și deci am putea să folosim acest exercițiu de descărcare pentru ca lupta pentru CFM să arătăm încă o dată programele noastre au rezultate foarte pozitive și deci că uh, suntem uh, într-adevăr uh, performanțe cu mici excepții. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, weitere... Mulțumesc foarte mult. Nu mai văd alți raportori aici. Aș mai avea două comentarii din partea mea, dacă îmi permiteți, la primul subpunct al avizului. Dumneavoastră vorbiți de 9 milioane de studenți cărora li se permite mobilitatea. Eu aș vrea să găsim altă uh, formularea aici, vă rog, pentru că noi cu programul Erasmus noi, în ciuda tuturor uh, prejudecăților, nu am oferit mobilitate numai pentru studenți, ci și pentru uh, elevi, pentru școli, pentru organizații de tineret, pentru persoane care se află în uh, stagii ucenicii, în domeniul uh, învățării pe tot parcursul vieții, sportivi. Deci, eu cred că aici, pentru a putea să evităm orice neînțelegere, ar fi bine să găsim alte formulare care să fie clar că la început uh, era vorba numai de studenți, dar între timp programul acesta atinge o, un număr mult mai mare de categorii de tineri și nu numai. Deci, uh, din partea noastră, eu zic să combatem prejudecățile existente în legătură cu Erasmus și să arătăm că nu e vorba numai de universități. Altceva, o întrebare. Știm că facilitatea de garanții pentru um, împrumuturile pentru studenți, pentru granturi, nu funcționează foarte bine, însă în buget avem un buget uh, fix până în 2020 pentru acestea. Vreau să știu dacă există o posibilitate ca banii care nu au fost alocați, practic, uh, pentru aceste, în acest scop, să poată să fie transferați uh, în cadrul bugetului Erasmus și apoi să spunem ceva în um, raportul de descărcare despre faptul că s-au transferat, nu știu dacă este posibil, pentru că o astfel de facilitate, un astfel de mecanism servește și pentru ca după aceea banii să fie um, plătiți înapoi. Nu știu dacă există posibilități de aceea de transfer. Mi se pare însă păcat să nu o facem, pentru că e păcat dacă nu reușim în următorii doi ani, de exemplu, să îmbunătățim această garanție, pentru că în ultimii cinci ani nu a funcționat bine și s-au pierdut bani, ar fi păcat să se pierdă și mai departe și ca după aceea să da, trebuiască să se plătească înapoi uh, statelor membre banii aceștia, ceea ce ar fi foarte păcat. Poate puteți să-mi dați un răspuns aici. Acum aș dori să dau cuvântul comisiei, dacă dorește, desigur, să ia cuvântul. Vă rog. Uh, Aș dori să răspund la întrebarea am Alexander uh, de la uh, DGAC la întrebarea legată de creditele pentru studenți, dar în fiecare buget anual Comisia va propune o realocare a fondurilor care nu au fost folosite din fondul de investiții pentru acest instrument. E deja, deci, în, în preocupările noastre. Okay. Domnul Stroievski. Mulțumesc uh, foarte mult. S-a răspuns la ultima întrebare. Comisia a dat răspunsul în parte, cel puțin, la această întrebare și, de obicei, Comisia e destul de proactivă uh, în acest domeniu al relocării fondurilor necheltuite. Deci banii nu rămân uh, necheltuiți. În ceea ce privește numărul studenților, doamna președinte are dreptate. Nu vorbim doar de studenți uh, de la facultăți uh, sau de sportivi, uh, ci e vorba de persoane mai în vâr- și mai în vârstă și acest program ar trebui să fie extins, să includem și dascălii, de exemplu. Deci, dacă considerăm toate aceste categorii, bineînțeles că uh, cifra este mult mai mare. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că numărul de studenți a figurat doar ca exemplu al Comisiei, uh, Comisiei de Cultură pentru uh, Comisia de Bugete. Știm că nu doar studenții ca atare participă la programul uh, Erasmus+. În al doilea rând, domnul Morganu a făcut o sugestie în legătură cu publicarea documentelor mai repede. Da, într-adevăr, este o observație foarte pertinentă, mai ales pentru că avem foarte puțin timp la dispoziție pentru a Uh, citi documentele, pentru a ne întocmi avizul și apoi mai uh, rămâne mult timp până la vot. Uh, deci, uh, situația ne aflăm într-o situație cu adevărat dificilă și cred că, într-adevăr, ar fi bine dacă am avea uh, cel puțin două săptămâni mai mult pentru documente. În legătură cu cele spuse de Helga Trupel, întotdeauna am repetat acest lucru. Mereu spunem că uh, avem uh, două programe subfinanțate și că în, uh, la aceste programe am putea să fi și mai uh, uh, eficace și că avem uh, foarte programe care au dat uh, rezultate pozitive, dar care uh, nu pot să fie uh, implementate pentru că nu avem suficiente fonduri. Și dacă mm, comparăm indicatorii noștri cu alți indicatori de programe, ne dăm seama că ne aflăm într-o situație dezavantajată. Din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că pornim cu bani mai puțin de la început, și eforturi de majorare nu Uh, ar fi prea mare și uh, indicatorul de ajustare 15-18% e unul dintre cel, uh, deci e unul dintre indicii cei mai mici din programele europene. Doream să spun acest lucru din capul locului ca să nu fie nicio neînțelegere. Comisia e deschisă sugestiilor noastre și face anumite corecturi, dar aceste Uh, rectificări nu sunt neapărat uh, satisfăcătoare. Nu că nu reacționează la sugestiile noastre, dar nu cum ne-am dorit noi. Eh, Vă mulțumesc foarte mult. Vă mai amintesc încă o dată că termenul de depunere a amendamentelor 16 noiembrie la ora 12 și după aceea mai e destul timp pentru ca să mai uh, avem întâlniri cu raportorii din umbră, să discutăm cu ei și să concretizăm soluțiile. Vă mulțumesc foarte mult și în continuare mult succes uh, pentru ca să avansați în dosar. Trecem mai departe la următorul punct. E vorba de verificarea proiectului de aviz despre crearea unui instrument de vecinătate, colaborare în domeniul dezvoltării și colaborare internațională. Aici avem o raportoare mm, care este doamna Maria Terez uh, Jimenez Barbat, Termen pentru amendamente 14 noiembrie la ora 14, votăm în cult în 22 ianuarie 2019 și votul în comisia competentă, care sunt de fapt două, AFET și DEVE, va avea loc pe 4 februarie 2019. Vreau să-i dau cuvântul doamnei Jimenez Barbat. Da, unde este? Pentru că am văzut-o. A, sunteți acolo. Îmi cer scuze, nu vă văzusem. Vă rog frumos, aveți cuvântul. Muy bine, estimada președinte. Stimată președintă, stimați colegi, avizul nostru trebuie, vrea să evidențieze relevanța culturii în relațiile externe. După cum știți, acest nou instrument care are 89 de, mii, 89 de miliarde de euro în întregul uh, program financiar are trei piloni uh, tematic uh, și de răspundere, răspuns rapid în Comisia DEVE, care este comisie de fond, s-a pus uh, sub semnul întrebării legitimitatea acestei măsuri în ceea ce privește finanțarea acțiunilor externe. Arhitectura instrumentelor a uh, fost ineficientă în trecut, lipsită de flexibilitate pentru a răspunde rapid la provocările uh, care apar. Deci am considerat că este necesară o nouă revizuire care să elimine barierele birocratice. Însă arhitectura nu trebuie să afecteze rolul Parlamentului European în programarea și implementarea acestui instrument. În ceea ce privește acțiunea uh, pentru cultură și educație, regulamentul propus de Comisie are obiective destul de slabe și puțin ambițioase din punctul nostru de vedere. Deci am dorit să uh, promovăm mai mult cultura și educația în relațiile externe. Sper să pot beneficia de susținerea dumneavoastră pentru anumite inițiative concrete. În primul rând, uh, finanțarea acțiunilor uh, de mobilitate între uh, statele membre și state terțe prin Erasmus exclusiv. Noi propunem să includem și Europa creativă Uh, punând accentul pe întreprinderile creative pentru a consolida coeziunea socială, creșterea economică și dialogul intercultural. În al doilea rând, trebuie să subliniem uh, rolul educației inclusive și de calitate ca un element cheie pentru a reduce inegalitățile și sărăcia, să susțin, să, pentru a construi societăți mai pașnice. Educația este obiectivul numărul 4 de pe Agenda 2030 pentru obiectivele pentru dezvoltare durabilă. În al treilea rând, avem o solicitare mai ambițioasă. În al treilea rând, solicitarea cea mai ambițioasă să se aloce cel puțin 15% pentru acțiunile de cultură și educație. Stimați colegi, nu trebuie să uh, insistăm asupra importanței culturii în uh, relațiile externe și în politica internațională, însă trebuie să uh, negociem uh, ambițios între noi și cu, co- cu colegii noștri de la DV și AFET. Rămân la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta aceste propuneri și sugestii. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Ja, vielen, vielen herzlichen Mulțumesc foarte mult, Maria Tereza, și acum trecem la raportorii din umbră și începem cu domnul Zdroievski. Warto na początku zwrócić uwagę, że ten program wygasa. Za... Mulțumesc. Cred că, într-adevăr, e foarte important uh, să spunem că în 23 uh, de luni acest program uh, va înceta să existe, deci perspectiva de implementare este foarte scurtă. Acum, misiunea noastră a Comisiei de Cultură nu e deloc ușoară. Cerem includerea programelor noastre, precum Europa Creativă și Europa pentru Cetățeni sau Orizont 2020, și această cerere ar putea ca, până la urmă, Uh, fondurile pentru aceste programe uh, să vină suplimentar cu cereri pentru acest program. Așa cum a spus raportarea, e vorba de 92 uh, de milioane de euro. Deci trebuie să fim foarte prudenți atunci când vorbim de includerea anumitor programe care sunt deja subfinanțate, așa cum am spus, Uh, în domeniul nostru, nostru de competență. S-ar putea să fie o greșeală tactică. Dar, așa cum spunea doamna Jimenez, e adevărat că domeniul culturii și al educației trebuie să fie uh, folosit ca instrument pentru a îmbunătăți aceste elemente care sunt uh, cele mai importante în programul de vecinătate și cooperare internațională. Iar, în ceea ce privește aceste prime două criterii, criteriul geografic și tematic, am putea Uh, să uh, depunem propriile noastre amendamente. Aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că uh, acest al treilea pilon nu include niciodată elemente de la cultură ca o parte de ba, intervenție pentru a îmbunătăți situația. Deci acum e foarte important să ne ocupăm de două elemente. În primul rând, folosirea culturii și al uh, educației și uh, toate elementele care țin de competența noastră, nu ar trebui să se facă uh, în uh, dezavantajul sau în detrimentul programelor uh, existente. Și apoi ar trebui să ne asigurăm că printre instrumentele pe care uh, le avem la dispoziție pentru politica de vecinătate să fie uh, vizibilă și educația și cultura. Dank, Julie Ward, bitte. Mulțumesc, Julie Ward. Uh, uh, thank you. Mulțumesc. Aș dori în primul rând să îi mulțumesc uh, doamnei uh, Jimenez uh, pentru cooperarea excelentă și pentru avizul foarte bun pe care ni l-a prezentat. Amendamentele pe care le-a propus reflectă importanța covârșitoare și importanța transversală a culturii și educației în domeniul acțiunii externe a Uniunii Europene, a cooperării cu celelalte țări și a politicii de dezvoltare. Totuși, aș dori să evidențiez câteva dintre elementele foarte importante pentru grupul meu și pentru mine, respectiv faptul că trebuie să promovăm dialogul intercultural uh, și contactele interumane, uh, importanța culturii pentru a uh, atinge obiectivele de dezvoltare a durabilă și apoi pentru a reduce conflictele. Apoi, dreptul la cultură ca un drept de capacitare Aș dori pe această temă să înaintez un amendament la cererea grupului, respectiv să uh, construim uh, coridoare de educație pentru copiii și pentru tinerii care se află în zonele de conflict. Aș dori să depun amendamente și pentru a implica mai mult uh, societatea civilă și pentru a sprijini actorii civili în mod adecvat. Pe lângă completările care țin de competențele comisiei noastre, există un subiect care mă îngrijorează în propunerea comisiei în temeiul juridic, eu constat că există o uh, tendință de a face legătura între obiectivele de dezvoltare a Mireniului cu uh, prevenirea migrației. Într-adevăr, cooperarea pentru dezvoltare prin uh, stimularea dezvoltării economice uh, și sociale Uh, poate duce la uh, îmbunătățirea comunităților respective. Uh, într-adevăr, această măsură poate reduce stimulentul pentru aceste persoane de a-și părăsi țara respective. Dar totuși nu ar trebui să pierdem din vedere obiectivele principale ale politicii de cooperare și de dezvoltare. Vorbesc în cunoștință de, ca, de cauză, eu am studiat dezvoltarea la nivel de masterat, deci pentru mine cultura, educația, dezvoltarea sunt foarte importante și trebuie să fim foarte prudenți uh, să nu facem uh, un conflict între migrație și dezvoltare. Jill Mulțumesc, Jill Evans. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc raportorului pentru aviz. Cred că doamna raportor a subliniat exact nevoia de a face referire la cultură, la educație, în acest uh, proiect de regulament. Propunerea Comisiei de a îmbunătăți politicile de securitate, de apărare și de a le aduna într-o singură linie bugetară sunt uh, pertinente. Suntem îngrijorați însă de rolul Parlamentului, care va fi de asemenea menționat și în alte comisii. În ceea ce privește cultura, legăturile internaționale între Uniunea Europeană și alte țări trebuie să se bazeze pe legături culturale strânse dacă doresc să fie de succes. Dialogul este esențial pentru ca să avem o relație mai uh, um, constructivă și diplomație pozitivă și dacă putem astfel să înțelegem uh, oportunități și amenințări uh, comune după această, acest exercițiu este un lucru bun. Toate programele care merg în această direcție vor fi esențiale. Trebuie să dăm uh, prioritate combaterii uh, schimbărilor climatice, uh, răspunsurilor civile eh, și civice și um, promovarea păcii, cultura, educația, toate acestea trebuie să fie în inima proiectelor noastre. Eu cred că s-au menționat deja punctele esențiale și noi susținem linia avizului și raportorului. Mulțumesc! Vă mulțumesc, Helga Trupol, acum. Mulțumesc. La fel, cum a spus și Jill, e foarte important în relațiile noastre externe să includem cultura, educația și schimbările climatice. Aș vrea să vă transmit o experiență pe care am făcut-o. M-am întors de la Bali, unde a avut loc o conferință a scriitorilor, um, scriitorilor de poezii, um, regizorilor, activiștilor în domeniul sustenabilității, în domeniul uh, plasticului, uh, deșeurilor plastice și impactului acestuia, acestora în, um, pe uh, nivelul apei și pe poluarea din ape. Pentru mine a fost o conferință foarte interesantă pentru că se vorbea de legătura între ceea ce pot face scriitorii și poeții pentru sustenabilitate, pentru a salva oceanele, pentru a purifica apa și cum se combină toate problemele de mediu în legătură cu transportul, care să fie cât mai neutru din punct de vedere al emisiilor de dioxid de carbon, cu uh, poveștile acestor scriitori, cu narațiunile lor. Aceasta este ceea ce mi-aș dori și pentru proiectul acesta, ca oamenii să vină să se întâlnească, să colaboreze, să discute, pentru că, uh, de exemplu, la conferință era cineva din Africa de Sud, Myanmar, America, Bali, indonezieni, uh, germani, de toate și mi se pare o oportunitate. E extraordinar de bine să avem un contact între oameni prealabil care să poată să gestioneze aceste conferințe și să discute la ele. Dacă facem o legătură între ideile noastre și ale lor, e un lucru foarte bun. Baliu nu e decât un exemplu pe care vreau să-l dau, dar există multe alte exemple foarte la îndemână și e vorba de cooperare și conectare. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să rog uh, Comisia dacă dorește să ia cuvântul. Dorește Comisia să ia cuvântul? Da. Vă rog. Mulțumesc, mulțumesc doamnă președinte. până dimineața, dragi colegi. Într-adevăr, câteva cuvinte pentru ca să vă spun că salutăm raportul. L-am citit, ni se pare foarte bun, suntem de acord cu Parlamentul că avem nevoie de o creștere în flexibilitate pentru a îmbunătăți impactul activităților noastre în domeniul acțiunilor externe. Noi considerăm că ar trebui să subliniem și importanța educației și a culturii. Acestea sunt obiective care sunt stabilite în cadrul obiectivelor de dezvoltare sustenabilă și știți că acestea sunt un uh, instrument foarte important pentru noi, care ne ghidează. O mai bună comunicare este foarte bună pentru, pentru o înrădăcinare a acestor subiecte în uh, opinia publică, iar dezvoltarea considerăm că trebuie să aibă ca latura sa și educația și cultura. O vizibilitate sporită a educației și culturii, deci, uh, este binevenită. Singurul lucru care este puțin controversat este specificația cu privire la obiectivele pe care le găsim uh, în ICI uh, și, și ținta de 15% pentru educație și cultură, care nouă ni se pare totuși că contravine principiului de proprietate uh, și că contravine un principiu important de aceea. În mm, legătură cu programarea partajată, care este un scop al acestei uh, acțiuni, eu zic că am putea să avem acțiuni în diferite țări, am putea uh, și încercăm să avem acțiuni comune cu statele membre, cu alți donatori, și nu cred că e bine să avem obiective atât de restrictive precum cele formulate aici, pentru că ne-ar împiedica tocmai să colaborăm cu acești parteneri. Susținerea educației și culturii este de asemenea parte din anexe în uh, zonele geografice de cooperare ca țintă, dar și în programul tematic, unde încearcă să completeze programele uh, deja existente și în final, referirea la Europa Creativă nu este menționată neapărat explicit în instrument, dar există posibilitatea de a finanța Europa Creativă și de a folosi instrumentul Europa Creativă pentru ca să lucrăm cu țările partenere în toată lumea. Din nou vreau să mulțumesc încă o dată raportorului pentru raport și ne bucurăm să putem continua discuțiile în curs pe acest instrument. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult, Maria Tereza. Bună, eu comprendă perfect. Înțeleg foarte bine că ne temem să luăm bani dintr-o parte ca să-i alocăm în altă parte. Eu ce aș spune colegului Rodeschi este că acest instrument finanțează Erasmus noi dorim să financeze și Europa Creativă exact pentru a promova aceste obiective de a uh, promova cultura într-un, modalitate mai largă. Doar atât ne dorim. Și mulțumesc tuturor pentru sugestiile dumneavoastră și pentru comentariile și disponibilitatea dumneavoastră de conlucrare. Uh, mulțumesc foarte mult! Termenul de depunere a amendamentelor 14 noiembrie la 14 și pe 22 ianuarie votăm în Comisia pentru Cultură. Vă urez în continuare mult succes la um, acest uh, lucrări și la întâlnirile raportorilor alternativi. Eu cred că va fi foarte ușor să obținem un rezultat uh, pozitiv. Iar acum, parcă la strigare, a venit uh, oaspetele pentru următorul punct de pe ordinea de zi. A mers un pic mai repede în această dimineață. E bine însă că ați venit uh, înainte și așa putem să trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi. Vreau să salut în primul rând pe oaspetele nostru care a intrat. Wir wurden etwas nervös, als es hieß, dass wir so. Ja, ja, ja, nein, alles gut, alles gut.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 Um, în legătură dintre ele um, mediul de reglementare și um, invitatul nostru este Mark Cole de la Institutul pentru Media Law, dreptul mass mediei. După cum știți, am putut să citim în ziare de multe ori ce se întâmplă, dar am putut să discutăm și despre uh, acest subiect aici. Nu există încă o soluție pentru Brexit, cum vor arăta relațiile viitoare nu se știe însă ce se va întâmpla nici cu sectorul audiovizual, la fel de multe neclarități și acolo. Însă acesta va fi un sector esențial. Dar fiind dat că toate aceste chestiuni sunt încă nerezolvate, va trebui să ne gândim la diferite scenarii de viitor diferite alternative și în acest context este o mare bucurie să îl salut pe Mark Hall, profesor de la Institutul pentru Dreptul Mass Media de la Universitatea Luxemburg, care a venit aici pentru ca să ne prezinte tocmai diferitele scenarii pentru ca să ne prezinte deci diferitele scenarii care ar putea să apară în cadrul Brexitului. Domnule profesor Cole, aveți cuvântul 10-15 minute și după aceea discutăm uh, pe ceea ce ne-ați prezentat. Da, mulțumesc. Înainte să trec uh, la engleză, aș vrea să mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat ocazia să prezint aici uh, acest studiu. Dragi membri în Comisia Cult, m-am bucurat foarte mult să avem oportunitatea să și facem studiul, dar să și prezint în 10-15 minute rezultatele lui. În 10-15 minute însă e foarte dificil să mă refer la toate aspectele pe care le-am identificat în studiu, dar e foarte important să ținem cont de un lucru. Există trei dimensiuni Um, importante. Directiva în domeniul audiovizual și impactul său, regulile de copyright, de proprietate intelectuală și felul în care acestea joacă un rol aici. Înainte să fac acest lucru, însă vreau să vă explic de ce este important pentru sectorul audiovizual ce se întâmplă în cadrul uh, acordului pentru Brexit. E un domeniu foarte sensibil uh, care trebuie reglementat și, după cum a zis și doamna președinte, nu știm încotro merge călătoria noastră. O să vorbesc pe scurt despre potențialele scenarii în funcție de următoarele luni și de rezultatele pe care le vom obține atunci. Voi pune mai multe întrebări. Dacă aveți întrebări și dumneavoastră, puteți să-mi uh, atrageți atenția să clarificăm. În primul rând vreau să întreb de ce este atât de important domeniul. Deși pare să fie o chestiune de bun simț, trebuie să ne amintim cât de esențial a fost evo- evoluția Europei pentru sectorul audiovizual. În ultimii 30 de ani, au existat o, uh, mai multe reglementări, regulamente, directive care sunt legate între ele și care au dat un cadru în, în uh, domeniul AVMS sau serviciul audio, audiovizual în toate statele membre și a fost esențial să se îmbunătățească transmiterea transfrontalieră a conținuturilor. Dacă nu am avea Uniunea Europeană, nu am avea piața audiovizuală pe care o avem acum. De ce este atât de relevant în continuare? Poate că știți că Marea Britanie nu este numai din punct de vedere cantitativ cel mai important nod pentru uh, operatorii din acest domeniu împreună cu Uniunea Europeană, ci uh, ceea ce este important este că foarte multe firme care sunt uh, provider sunt cu sediu sediul în, în Marea Britanie și destinația produselor lor este Uniunea Europeană. Trebuie să ne gândim că chiar în cadrul cultur, diversității culturale între statele membre din Uniunea Europeană există totuși o piață europeană care este diferită de piața americană în sectorul audiovizual. Și aici ce are în comun Marea Britanie cu Europa e mult mai mare uh, decât, deci mulțimea aceasta în comun e mult mai mare decât diferențele. Trebuie să ținem cont de aceea ce fel de Brexit vom avea, pentru că în funcție de cât de dur va fi acest Brexit, va avea un impact mai mic sau mai mare pe sector. Am încercat să concentrez într-un singur slide primele două capitole. Să nu vă speriați că este atât de dens. Începând cu uh, primul punct, cu posibilele legături cu, uh, pe stânga aici, uh, cu Uniunea Europeană și apoi ce se întâmplă dacă nu se întâmplă nimic, dacă nu avem niciun acord. Cea mai ușoară variantă ar fi să se continue cu piața așa cum este ea acum. O colaborare care ar fi încadrată în cadrul spațiului economic european pentru că acest spațiu are diferențe minime față de sectorul nostru, pentru că între a fi un membru cu drepturi de pline al Uniunii Europene și a aplica legislația nu este atât de mare diferența. Ai mai puțină influență în crearea legilor, dar totuși legile ți se aplică. Apoi, monitorizarea legilor este foarte importantă și ea este și similară cu felul în care se face în Uniunea Europeană. Dar, după cum știți, va fi foarte puțin probabil să ajungem la modelul norvegian, uh, Um, și mai există și o întrebare din punct de vedere juridic, dar care nu are neapărat o probabilitate mare politică de a fi uh, pusă în aplicare, și anume dacă Marea Britanie ar putea să devină automat membru în Comunitatea Europeană Economică pentru că ea a fost parte din Uniunea Europeană. Fiind dat că ambele părți au arătat că nu sunt convinse de acest scenariu, probabil că nimeni nu va lupta pentru faptul ca Marea Britanie să um, intre în acest spațiu economic fără ca ei să o solicite în mod expres. Însă spațiul economic european ar rămâne o capacit- o variantă de a păstra uh, situația de acum. Apoi o altă posibilitate este de tip EFTA, unde nu există un spațiu economic uh, comun, dar există acorduri bilaterale și o apartenență la acest model, care este modelul elvețian care nu a fost până acum menționat uh, de către Uniunea Europeană, nu s-a intenționat copierea modelului. Apoi mai avem orice ca posibilități între o Uniune Vanmală, un acord de liber schimb, uh, dar un acord de liber schimb, din punct de vedere audiovizual ar putea să fie bun la prima vedere, pentru că include toate domeniile pe care le avem, tot ce se acoperă de către directiva AVMS, dar de fapt realitatea este la acordurile de liber schimb, dacă vă uitați la ultimele două, ultimii 20 de ani, niciodată acest part al sectorului a fost, n-a fost integrat în acordul de liber schimb. Și dacă citiți în uh, rezumat, ar, s-ar putea chiar să vorbim despre o excepție culturală. Nu este neapărat exprimată în termeni juridici, dar de facto sectorul audiovizual este exclus din uh, zona comercială cu motive justificate. Deci, dacă ar fi un acord de liber schimb uh, ca până acum, uh, cu siguranță aproape acest sector audiovizual nu ar fi acoperit. Bun, păi atunci varianta următoare este nimic. Dacă nu avem niciun acord, nu există reguli pe care putem să ne punem de acord în sectorul audiovizual, ce se întâmplă? E nimic? care rămânem cu nimic? Nu chiar, pentru că regulile OMS-ului uh, vor continua să fie, uh, regulile OMC-ului vor continua să fie aplicate și mai sunt și foarte multe convenții ratificate în cadrul Consiliului Europei. Aceasta este ceea ce vreau să vă spun la început, și anume Convenția pe televiziune transfrontalieră, CTT. După cum vă amintiți, poate, aceasta a fost uh, dezvoltată în, direct, în paralel cu directiva televiziune fără frontiere, care dorea să astupe anumite lacune care au apărut în primul proces. Însă problema este, unu, că nu toate statele membre au semnat și ratificat această convenție, deci am avea o diferență între relațiile unor state membre și a altora uh, față de Marea Britanie, iar apoi mai avem și o, um, este vorba de un acord pe televiziune, deci a rămas de fapt la sfârșitul anilor 90 pentru că nu s-a adaptat la noile uh, mijloace din cadrul uh, mass media, din cadrul uh, audiovizualului și deci CTT-ul nu ar fi o variantă total satisfăcătoare și n-ar putea să constituie o înlocuire. Iar gațul, care mai este parte din uh, OMC de asemenea, include servicii audiovizuale, dar statele membre din cadrul GATS nu au, uh, s-au angajat uh, în legătură cu nimic, de fapt, în cadrul acestui sector și deși dacă statele, statele membre uh, din cadrul GATS se tratează mai bine unul pe celălalt în cazul acesta, ei, Marea Britanie, dacă dorește să intre în în acest sistem, atunci ar trebui să aplice în toată lumea în, în noile reguli. Ce înseamnă aceasta concret pentru toate domeniile din cadrul AVMSD? În primul rând, cel mai important este că directiva audiovizualului, chiar în felul în care a fost ea acum reformulată, acum doi, două zile, principiile fundamentale sunt țara de origine, iar acest principiu a ajutat foarte mult pentru crearea unei piețe de, uh, de servicii de televiziune, unde fiecare operator poate să-și aleagă locația, poate să găsească un loc care îi se pare mult mai potrivit pentru el pentru a putea transmite în toată lumea. E vorba de un sistem one-stop shop și care a funcționat foarte bine în ultimele decenii din punct de vedere al reglementării. Unii spun că nu este de fapt un principiu al țării de origine total, pentru că există excepții și derogări. derogări. E adevărat că există prevedere în acest sens în directivă, dar e vorba numai de excepții, care nu strică de fapt în niciun fel acest principiu al țării de origine. Convenția uh, este deci aplicată în mare parte. Ceea ce e interesant atunci este să definim ce este țara de origine, care este jurisdicția despre care vorbim. După cum am spus la început, în momentul de față, jurisdicțiile pentru foarte mulți operatori de televiziune este Marea Britanie din cauza legilor de acolo. Ceea ce e interesant să notăm e că avem un criteriu în directivă care este un criteriu secundar, dar chiar dacă nu se ajunge uh, la o locație în cadrul Uniunii Europene, măcar pentru acei operatori care folosesc capacități de satelit și care își uh, transmit uh, emisiunile prin satelit, există posibilitatea să fie considerați în cadrul jurisdicției Uniunii Europene sau echivalent cu jurisdicția unui stat membru. Problema cu aceasta este că dacă ne bazăm numai pe un criteriu secundar în legătură cu operatorii, e destul de riscant. Nu e foarte clar ce se întâmplă totuși când nu ai sediul într-o țară, când n-ai sediul într-o țară, n-ai o adresă și așa mai departe. Deci trebuie să vedem dacă există o posibilitate după Brexit să folosim criteriul fără să fie un impact negativ. În al treilea rând, ce mai important sunt uh, prevederile în legătură cu cotele putem să vorbim despre multe conținuturi care sunt pro, care ați putea spune că sunt multe conținuturi care se produc în UK, uh, care este o piață importantă în Europa, însă întrebarea e dacă va continua să fie așa sau nu. Răspunsul este că da, va continua să fie așa, pentru că în cadrul directivei AVMS uh, toate aceste proiecte pot funcționa și sub uh, parteneri care sunt semnatari ai Convenției Consiliului Europei, care este și în cazul actual statutul UK-ului. Uh, Vom continua așadar să putem avea uh, și să numărăm printre operele europene și uh, toate uh, acele opere produse în Marea Britanie. Dar e vor, există aici foarte multe aplicații stricte ale acestei criteriu și va fi foarte dificil după Brexit să vedem cum le aplicăm pentru ca să determinăm în primul rând dacă chiar acele conținuturi care vin din Marea Britanie vin cu adevărat din Marea Britanie. În cadrul raportării nu există nicio obligație de a da uh, exact sursa uh, Uh, respectivului conținut și s-ar putea ca unele conținuturi să fie etichetate drept UK, dar de fapt să nu fie ca atare. Aici trebuie să păstrăm acest bemol. Și un ultim domeniu pentru AVMSD este reforma acestei acestui domeniu. După cum spuneam, e vorba de platformele de um, partajare a conținuturilor video. Dacă Marea Britanie nu implică, aplică reguli similare în um, stat, în, pe teritoriul său, atunci s-ar putea să fie atractiv pentru platformele de video sharing să fie în afara Uniunii Europene și să aibă ca țintă Uniunea Europeană. Dar adevărul este că legislatorul a fost destul de vizionar în acest context e, avem o regulă a jurisdicției care nu este neapărat uh, o regulă teritorială. Chiar dacă nu ai sediu în țara respectivă, dar ai o legătură cu țara respectivă, pentru majoritatea țărilor, așa cum este cazul pentru platforme, e suficient, această legătură este suficientă ca să fie considerat jurisdicția Uniunii Europene. Asta are consecința că uh, platformele pentru partajarea formatelor video vor implementa regulile uh, în sensul că nu va conta dacă conținutul vine din uh, Regatul Unit sau din alte state membre. Deci, uh, poate vom asista la noi instrumente globale care vor uh, răspunde cerințelor directivei fără a spune că ținta este publicul în Uniunea Europeană sau în afară. Același lucru ce se întâmplă cu regulile de protecție a datelor personale după GDPR. Pe scurt, în ceea ce privește drepturile de autor, aici este puțin mai complicat pentru că drepturile de autor, copyright-ul, ai, se beneficiază de un nivel foarte mare de armonizare la nivel comunitar și există o uh, uh, percepție că Uniunea Europeană deja este conformă cu toate cerințele uh, internaționale. Însă, uh, armonizarea în Uniunea Europeană nu este uh, totală și asta dintr-un motiv foarte important. Curtea de Justiție a interpretat directivele care uh, într-un sens care nu merge neapărat dincolo de text, ci a dat o serie de orientări în legătură cu implementarea lor. Și statele membre sunt uh, obligate juridic de aceste interpretări. Deci s-ar putea uh, întâmpla ca, uh, chiar în cazul în care există un cadru de copyright între uh, Uniunea Europeană și Regatul Unit, acest cadru să înceapă să difere în viitor. Bineînțeles, uh, convențiile internaționale vor continua să se aplice, dar doar dacă există un, o calitate de membru al uh, EEA Uh, spațiul economic european uh, sau dacă există un acord de liber schimb fără reguli specifice pentru sector, aș spune că posibilitatea de a transmite uh, conținuturi la nivel transfrontalier cu aceeași protecție a drepturilor de autor este destul de limitată. Vă dau câteva principii cheie. Principiul exhaust exhaustivității, portabilitatea, um, uh, intermedierea drepturilor, utilizarea operelor orfane, toate acestea, dacă vrem să fie incluse într-un acord, este foarte dificil pentru că sunt o serie de uh, reguli și regulamente. Care ar fi concluziile principale Cred că acest cadru pentru audiovizual uh, este mai atractiv dacă ești înăuntru decât în afară. Deci furnizorii de conținuturi uh, au interesul de a fi în, interesul, în interiorul acestui cadru mai degrabă decât în afara lui. Și uh, pentru a asigura, se asigura că se află sub o jurisdicție a Uniunii Europene. În al doilea rând, există o dezbatere în momentul actual de, în legătură de, ex, extinderea regulilor pentru platforme. Este o discuție foarte importantă și Regatul Unit a contribuit la aceste discuții. Dacă Regatul Unit uh, pleacă fără un acord sau cu un acord dur, acest lucru nu va, nu va avea un impact teoretic asupra acestor discuții, însă uh, pierderea Regatului Unit uh, dintr-o perspectivă a Uh, pieței nu este un lucru pe care ne l-am dorit. Deci dacă există posibilitatea de a se ajunge la un acord sau de a avea o continuare a acestor măsuri atât în interiorul cât și în afara Uniunii ar fi extrem de util. Dar acesta, orice acord este uh, depinde de negocierile cu partea uh, britanică. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați parcurs atât de rapid acest studiu exhaustiv. Ne arată cât de multe probleme ar putea să apară în sectorul audiovizual ca și consecința Brexitului. Și există foarte multe întrebări la care încă nu s-a găsit un răspuns. Așadar, chiar dacă se ajunge la un acord despre Brexit, acest lucru nu se va aplica în mod necesar cooperării pe viitor. Deci sunt foarte multe întrebări fără răspuns. Acum putem doar să speculăm, însă cred că este bine să uh, conturăm uh, scenariile posibile pentru a vedea ce probleme ar putea să fie legate de diverse scenarii. Îți dau cuvântul domnului Stoievski, care este raportor pentru grupul nostru pentru Brexit. Vă mulțumesc. Deja În grupul de lucru pentru Brexit am uh, pus întrebări în legătură cu această prezentare și pentru redactarea avizului care este un avertisment pentru noi toți că în cazul unei uh, absenței unei soluții juridice vom, ne vom regăsi într-un vid care va fi foarte detriment, foarte dăunător pentru serviciile audiovizuale și de asemenea în ceea ce privește respectarea drepturilor de proprietate și a dreptului de autor. Însă Chestiunea cheie pentru mine uh, sunt recomandările. Avem uh, modelele turc, uh, elvețian, norvegian, canadian. Foarte pe scurt, ați putea să ne arătați consecințele adoptării celor mai bune modele. Am fi recunoscător pentru că atunci am ști ce ar trebui să negociem Uh, pentru a apăra cele mai interesele Uniunii Europene, interesele optime ale Uniunii. Da, pot să vă răspund modalitatea de a păstra situația comparabilă cu situația actuală este uh, calitatea de membru al spațiului economic european. Ar fi ușor din uh, punct de vedere tehnic, pentru că există o calitate de membru al Uniunii Europene și este ușor de a extinde aceste drepturi. Deci ar fi ca și un fel de uh, apartenență automată la spațiul economic european. De ce este relevant pentru noi? Nu vorbesc mm, despre alte sectoare, însă pentru sectorul nostru uh, toate eh, directivele, directivele relevante eh, se aplică în, ca și cum ar fi, eh, ca și cum statul respectiv ar fi membru al Uniunii. Și pe viitor s-ar putea să nu se întâmple la fel, însă cel puțin situația va rămâne ca și până acum cu directivele actuale. s-ar putea să examinăm sectoarele relevante și cred că și Regatul Unit are aceeași părere că sectorul audiovizual este foarte relevant în această cooperare. Deci haideți să privim acest sector pentru a vedea ce fel de acorduri bilaterale trebuie să fie păstrate pentru a ne asigura că vom avea aceeași cooperare sau similară ca până acum. Nu cred că ar fi dificil atâta timp cât ajungem la un acord Uh, nivelul achiului ar putea să fie susținut. Nu văd de ce Regatul Unit nu ar fi interesat să păstreze aceste drepturi, însă experiența cu modelul elvețian nu a fost uh, una ușoară. Uh, mă întreb dacă există vreun interes de a intra în asemenea, într-un asemenea model. Nu știu, pentru că există o uh, Um, relație în mai multe, pe mai multe niveluri cu EFTA. Așadar, s-ar putea spune că, pe de o parte, am putea să avea, avem o cooperare comercială. Putem să negociem o zonă de liber schimb, însă dacă luăm uh, exemplul Japoniei, nu este în mod necesar uh, ceva care se poate face în șase luni și trebuie să fim cinstiți dacă ne uităm la uh, perspectiva în legătură cu uh, liberul schimb. Nu ne putem baza neapărat pe exemplele deja existente, dar o abordare generală bazată pe spațiul economic european ar fi un bun început și ar fi surprinzător dacă însemnarea unui asemenea acord uh, s-ar uh, exclude uh, sectorul audiovizual, contravenind tradiției și istoriei de până acum. În ceea ce privește aspectele de reglementare, acestea ar putea să se aplice dreptului de autor, recomandarea de portabilitate, copierea acestei idei într-un Uh, în absența unei uh, uh, piețe unice, deci portabilitatea unui abonament, acest lucru ar presupune o, un spațiu de liber schimb extrem de nereglementat și ar pune și presupune o armonizare foarte largă a drepturilor de autor. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Con. Cole, v-am mi-aduc aminte de dumneavoastră de acum câteva, câțiva ani când am avut ocazia să discutăm. Vă mulțumesc pentru aceste scenarii, scenariul cel mai bun, uh, apartenența uh, spațiului economic european, cum ar fi, de exemplu, cazul Norvegiei, nu ar fi chiar așa de dezastruos. Eu cred că cea mai bună opțiune ar fi ca Brexitul să nu se întâmple deloc. Însă și cred că domnul Jeremy, Jeremy Corbyn nu ne ajută pe această uh, parte. Pentru a reveni la câteva dintre observațiile dumneavoastră, pentru că dacă am înțeles corect, ați spus că într-o anumită măsură pe lângă dezbaterea politică și interesul economic al industriilor din uh, Regatul Unit, companiile media și platformele online au interesul de a rămâne în acest cadru de reglementare pentru că au avantaje. Și asta, uh, ați spus că pentru drepturile de autor este mai complicat, însă pentru câteva alte aspecte pe care le-am uh, înființat în Uniunea Europeană, există un interes de a nu ieși. Și este foarte interesant pentru că ar, uh, am avea două niveluri. Pentru că ei uh, spun că totul este prost în Uniunea Europeană, trebuie să ne rec- a, recăpătăm controlul, controlul. Pe de altă parte, există aceste multe avantaje Uh, și există un interes de a avea uh, reguli bune pe piața unică. Însă dacă avem uh, multe situații instabile la nivel politic și dacă piața se implică în, cu interesele capitaliste în aceste industrie creative, poate ar rămâne în în cadrul de reglementare, pentru că există interese intrinsece să nu uh, Este o speculativ, însă sectorul uh, uh, emisiilor este destul de sigur. Să ne gândim la metodologia de, de tratare a licențelor. Uh, am introdus aici directiva anterioară cu directiva CAPSAT. Deci dacă ești într-un stat membru, poți să transmiți în toate celelalte state membre, însă acest lucru este doar începutul. Acolo vine directiva CAPSAT, cel puțin pentru anumite tipuri de tehnologii și pentru un emițător Uh, pentru că să exista certitudinea juridică că deține drepturile în statul uh, său de a emite în întreaga Uniune Europeană este un pachet destul de atrăgător. Uh, este mai bine să fii în, înăuntru decât în afară. Există câteva complicații care mm, sunt mai, sunt mai ușor de evitat, de exemplu, mm, împlinirea anumitor cote Însă dacă ne uităm la sectorul emisiei, aceste cote sunt uh, acoperite, este există suficient uh, conținut care să îndeplinească anumite aceste cote. În general, cred că piața, cel puțin în uh, domeniul emisiilor tradiționale, are de profitat de Eh, prezența înăuntru decât de a fi în afară. Pentru platformele de partajare video este mai complicat. Am început să introducem obligații și poate că nu ar fi la fel de atrăgător. Însă, și în cazul lor, cred că este eh, mai probabil. Există această idee a jurisdicției atașată de un stat membru și dacă eh, se uh, ține cont de ideea jurisdicției sub un, într-un stat membru, emițătorul poate ar pre- prefera să e, fie considerat ca fiind sub jurisdicția unui stat membru. Atunci este atrăgător să ai soluții soft care să depindă de o adresă geolocalizată dacă, care se, să se afle în Uniunea Europeană sau în afara sa. Dacă spunem că Europa va fi ă, privită ca un spațiu legal unde toate măsurile se aplică în același fel. Dacă nu va fi cazul, dacă toate platformele video se vor muta și se vor asigura că nu sunt în Uniunea Europeană și nu vor avea vreun atașament pentru statele membre. Uh, nu cred că se va întâmpla. Nu cred că toată lumea își va face bagajele și va părăsi spațiul comunitar. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, doamnă președinte, am ajuns uh, în întârziere, însă am citit aceste documente. În 2017 se menționau consecințele catastrofice ale Brexitului pentru industria audiovizuală mm, britanică, însă acest, uh, situația nu este, chiar, nu este chiar atât de pesimistă. Firmele britanice vor fi luate în considerare în cotele europene. Raportul nostru se concentrează pe aspecte juridice, aspectul participării regal, Regatului Unit ca program, la programele cum ar fi Europa Creativă nu este abordată. În calitate de franceză, nu este uh, în interesul meu să pledez pentru finanțarea comunitară a proiectelor uh, britanice. Uh, Însă există filmele, cum ar fi Discursul Regelui, care au avut uh, uh, succes mondial și care au fost finanțate de către noi. Așadar, m-aș fi, uh, aș dori să aud care este părerea dumneavoastră în acest sens. Um, so the, the, the question of the um, creative uh, program and the others were not scope of the... Uh, Aspectul programului Europa Creativă nu era în domeniul de aplicare al raportului, pentru că noi examinam doar uh, cadrul legal. Însă nu trebuie putem ne- ne- neglija factorul că uh, Regatul Unit ca o piață de producție este esențială. Care ar fi interesul uh, Uniunii Europene de a tăia legăturile? După cum am spus la început, cred în ideea că dacă avem conținutul pentru a disemina Ehm, în Europa este valabil. Deci ideea fluxului liber de informații care este mai eh, veche decât ideea de a crea o directivă care să permită o piață comună sau un schimb comun de informații. Este un punct de început pentru a spune cu cât eh, mai multe Uh, posibilități de a primi conținuturi din Regatul Unit, cu atât mai bine. În ceea ce privește participarea viitoare la programele de finanțare, dacă Uniunea Europeană permite uh, accesul la finanțare, trebuie să existe și o contrapartidă pe partea de reglementare. Deci acolo se poate spune că există un interes din ambele părți să se uh, mențină relația. Pierderea regatului uh, unit nu se va întâmpla. Industria creatoare nu se va muta de la Londra complet uh, uh, spre uh, statele de pe continentul european. Și ar fi greșit să presupunem că producțiile vor putea fi înlocuite de cele continentale. Convenția Consiliului Europei în legătură cu televiziunea transfrontalieră permite păstrarea acestor legături chiar și în cazul în care nu există vreun acord, pentru că pentru operele europene vom putea să contorizăm producțiile Regatului Unit, chiar dacă sunt finanțate cu uh, fonduri europene sau nu. Mulțumesc, am și eu două întrebări suplimentare și după aceea îi dau cuvântul Helgei. Ați atras atenția pe bună dreptate că în toate acordurile internaționale și noi întotdeauna am pus accent mare pe acest lucru, ca sectorul audiovizual să fie exclus. Dacă s-ar ajunge la scenariul cel mai prost posibil și chiar ar trebui să ajungem la un acord clasic de liber schimb cu Marea Britanie. Din perspectiva noastră Considerați că ar fi o ruptură față de poziția noastră până de până acum de a exclude audiovizualul din uh, acordurile de liber schimb? Și dacă s-ar întâmpla această ruptură, nu credeți că s-ar deschide cutia Pandorei? Pentru că atunci, la toate celelalte acorduri de liber schimb pe care le vom negocia, mă gândesc poate că la un moment dat o să existe și un acord de liber schimb cu SUA nu mi se pare acum de actualitate, dar se poate întâmpla și nu credeți că atunci am avea argumente foarte proaste pentru ca să spunem că la Marea Britanie acceptăm audiovizualul, dar la toate celelalte vrem să lăsăm audiovizualul în afară. Eu zic că ne creăm o breșă în argumentație și că va fi foarte dificil să creăm această distincție și eu zic că până acum am avut dreptate să susținem că trebuie să existe această excepție. Aceasta e prima remarcă. A doua, ar fi excelent, sigur, dacă ar rămâne în spațiul european, dar, în al doilea rând, sigur, a doua opțiune bună ar fi uh, spațiul economic european. Pentru că atunci tot ceea ce avem aici în legislația europeană am avea și în spațiul economic și atunci s-ar aplica și directiva AVMS. Nu credeți că dintre toate formele posibile pe care ni le-ați prezentat, Marea Britanie ar aplica, dacă s-ar opta pentru această variantă, regulile din AVMS, fie ca lege, fie ca întreprinderile să zică, de exemplu, din proprie inițiativă că vor să se alinieze la reglementări pentru că piața europeană e importantă sau credeți că s-ar ajunge la o alegere a ceea ce le place de pe listă, cum ar veni și pentru piața noastră, pe, adică ceea ce e important pentru ca să aibă acces la piață, dar tot restul care nu le convine ar fi lăsat deoparte? Credeți că ar fi așa? Sau credeți că n-ar aplica nimic din acele prevederi, din directiva AVMS și care ar fi consecințele pe piață ale unui astfel de refuz? Mulțumesc! Ähm, Atunci haideți să răspund în germană. Prima întrebare este ceea ce am zis și eu, că într-adevăr ar fi o derivare foarte ciudată de la practica curentă de până acum din trecut, dar ar fi variante în care am putea argumenta că este o excepție unică. Deci o singură dată se întâmplă așa ceva. Se pleacă de la premiza unor pieți, piețe separate și după aceea se discută în felul în care doresc pietrele să se apropie. Acesta a fost un argument. Apoi, sigur că însă în acest caz nu s-ar începe cu sectorul audiovizual, ci cu libertatea de circulație, de exemplu, sau poate cu alte uh, Um, bunuri care, se pot, uh, care pot face obiectul schimburilor, dar dacă avem un, o situație exact pe dos în care ieșim din piața unică, în care avem uniformitate și se creează precedentul, așa cum ați argumentat dumneavoastră, s-ar putea spune că peste tot acolo unde uh, legătura uh, piețelor nu a fost ruptă de ieșirea Marii Britanii, merită să se introducă un capitol pe care de obicei nu l-am introduce într-un acord de liber schimb. Sau poate la negociere am putea, de exemplu, cu uh, Africa de Sud, dacă avem vreodată un ALS cu ea, să fie, uh, să fie exclus totuși acest argument dacă argumentăm așa. Întrebarea e după aceea de ce s-a făcut această excepție culturală până acum. Există motive foarte bune și întemeiate de ce nu se tratează acest sector la fel de ca celelalte bunuri. Sigur că, reg- fiind dat că regulile dintr-un acord de liber schimb uh, se aplică orizontal la toate domeniile, merită să spunem în continuare că acest domeniu este specific, e special, nu poate fi tratat ca la celelalte uh, Uh, sectoare și atunci uh, am putea continua să argumentăm așa. În al doilea rând, industria are interes ca actul de comunicare, Communication Act, așa cum este el, să rămână mai departe valabil. Deci nu prin ieșirea Marii Britanii să se distrugă tot ceea ce s-a prelucrat până acum. mi s-ar părea, de exemplu, periculos să se taie toate reglementările în legătură cu publicitatea, de exemplu. Dar ce se întâmplă cu noile reguli după aceea? Industria are interes ca regulile să fie aplicate uniform. Dacă ele merg mână-mână cu posibilitatea de acces pe piață. Dacă însă se iese din uh, Uniunea Europeană fără acord, Marea Britanie poate să spună că e foarte frumos ed ul îl preluăm, dar aceasta nu înseamnă că se va aplica principiul țării de origine, adică operatorii, providerii nu ar avea deci uh, decât uh, obligațiile, iar avantajele sunt că dacă le preiei pe acestea, ai acces la toată Uniunea Europeană. Dacă însă se pune în aplicare total AVMD-ul, atunci ei pot fi tratați uh, ca și cum ar fi uh, exceptați din principiul țării de origine. Dacă nu facem acest lucru și nu îi obligăm practic să aplice toate prevederile, atunci trebuie să nu să evităm posibilitatea în care să se evite acele părți care nu le convin, dar să, uh, se, să se aleagă așadar numai cele pe care le doresc. Propunerile însă pe care le-am făcut în momentul de față merg dincolo de AVMD. Dacă am spune că 50% din uh, prevederile product placement se pot aplica și restul nu. Nu cred că ar funcționa. Dacă se adaptează partea de comunicare, atunci lucrurile ar funcționa. De ce? Pentru că mulți din operatori um, sau ofertanți, dacă rămân în Marea Britanie sau dacă ceea ce e mai probabil pleacă, în um, întreprinderea lor mamă, în continuare au oferte cu diferite destinații și deci uh, ele vor fi adaptate la piața locală, dar există reguli care sunt umbrelă și deci n are sens pentru o întreprindere să spună că au, au un avantaj pe piața UK, poate să pună mai multă publicitate, dar aici nu, pentru că, normal, programarea spațiului entertainment este așa încât plan, pauzele pentru publicitate sunt bine delimitate, deci nu mi se pare că ar fi un avantaj. Deci, pe scurt, cred că există o atractivitate foarte mare în momentul în care există o contraofertă oferta, adică au voie în continuare să aibă acces la piață, Altfel, tot ceea ce este broadcasting și on demand ar putea să se aplice uh, în continuare, dar la regulile noi nu sunt sigur. Mulțumesc, doamna Trupel, acum. Äh, danke, Petra. Ich wollte noch mal bei dem Mulțumesc, Peter, uh, Petra. Vreau să spun uh, ceva în legătură cu dezbaterea de care ați vorbit despre reglementarea platformei care merge dincolo de AVMS. Vreau să vă rog să ne spuneți mai multe despre acestea. În Franța nu cred că este, uh, este la fel, dar în Italia cred că e foarte diferit, nu-i așa? Aș vrea să știu exact care e situația a Marii Britanii și care sunt propunerile aferente. Și apoi o altă întrebare în momentul acesta există în opinia publică diferite zvonuri că, de fapt, există un acord de, uh, de ieșire, dar pe care se preface mei că nu-l are, numai pentru ca să-și găsească momentul potrivit pentru ca să iasă în condițiile în care îi convine. Astea sunt bârfe din cutiuța de la, de la tricotare, nu? Nu, eu cred că nu știu atât de multe ca dumneavoastră. Cred că pot spune că nu dețin astfel de informații. Ca anecdotă personală, aici am un pașaport britanic, îl am aici uh, pentru, din motive de securitate mai degrabă, dar nu am informații confidențiale despre ceea ce se întâmplă și mi se pare foarte deranjant. E clar că cu ușile închise se negociază cu siguranță mai mult, dar e o situație foarte neliniștitoare și din perspectiva uh, observatorului, dar și din perspectiva celor care participă la piață, lucrurile sunt dezastroase. Nu știu să vă spun, nu pot să vă spun nici cu cine am vorbit, dar sigur că am vorbit mult cu participanți la piața aceasta și multe întreprinderi au deja un plan A și plan B pe care vor să-l scoată când la nevoie. Dar toate aceste planuri costă, au consecințe pe personal, și cu cât ne apropiem mai mult de momentul uh, ieșirii din Marea Britan- din Uniunea Europeană, e probabil să se scoată planul B din sertar, ceea ce n-ar fi deloc avantajos. Din perspectiva transparenței, ar fi bine să se dea măcar impresia că se merge într-o direcție și în care se merge, dar acesta e un comentariu personal al meu și nu este nimic bazat pe studiu. Altceva, uh, vreau să mai spun, nu există încă o dezbatere politică pentru reglementarea platformelor, dar există o presiune din partea populației. Carnegie Trust, de exemplu, a dat un studiu, uh, a mandatat un studiu în care platformele mass media trebuie să clarifice care sunt um, responsabilitățile lor și nu să se limiteze la domeniul foarte limitat al directivei în care vorbim despre platformele de video sharing. Nu se știe dacă va mer- merge, nu se știe din perspectivă politică dacă va prinde, dar uh, în acum câțiva ani am avut deja o idee similară destul de amplă, de exemplu la punerea în aplicare a interzicerilor de pornografie în domeniul online, care mergea mult mai departe decât s-a întâmplat până acum pe piața Uniunii Europene sau în cadrul reglementărilor în domeniu. Aceasta ar însemna că poate că se naște vreo idee despre care merge dincolo de VSP și VMS. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Julie Ward. <coughs> Uh, sorry, Helga, I did put my... Helga, ridicase mâna, sperasem că m-ați și notat. Marc, știi că vin Regatul Unit, eu uh, luptă pentru dreptul oamenilor de a vota și cred că oamenii își dau, uh, încep să își dea seama că au făcut o greșeală. Ședința de astăzi este foarte importantă, pentru că e vorba despre un sector uh, imens. Important nu numai pentru Regatul Unit, ci și pentru uh, Uniunea Europeană și pentru tinerii artiști, startup-urile din domeniul. Eu reprezint Manchester Media City, deci o industrie imensă acolo, din nord-vest. Cei care și-au dorit Uh, Brexitul nici măcar nu sunt astăzi în sală. Nu ascultă dezbaterea, uh, încă vehiculează minciuni uh, sfruntate și de aceea e foarte important ca noi, din perspectiva unui expert, din perspectiva cuiva care a făcut un studiu și care poate să prezinte scenarii diferite, dintre care niciunul nu ne va menține, cel puțin la nivelul la care suntem astăzi ar fi fost util să fie aici. Și aș dori să mulțumesc celor care sunt prezenți în sală, cărora le pasă uh, de ce se va întâmpla pe viitor. Există deputați din grupuri diferite care uh, lucrează din greu și e o rușine și e scandalos că cei care au uh, cauzat Brexit, Brexitul nici măcar nu sunt în sală. M-a îngrijorat ce ai spus în legătură cu drepturile fundamentale și aș dori uh, să ne spui câte ceva mai mult și asta pentru că Teresa May a hotărât că nu ne va menține nu va menține Carta Drepturilor Fundamentale pentru Regatul Unit și nu cred că cetățenii britanici înțeleg cu adevărat implicațiile unui astfel de uh, gest. Deci, uh, tu, sigur, ai o poziție personală și cred că ar fi foarte interesant dacă ne putea spune în legătură cu felul în care pierderea drepturilor fundamentale ar putea uh, afecta acest domeniu specific mă gândesc nu numai la cei care lucrează în, uh, această, uh, în această industrie, ci și la public. Și publicul uh, e toată lumea. Deci care sunt consecințele asupra omului de rând? Știu că sunt consecințe imense pentru organizații, pentru platforme, pentru artiști. Și asta și pentru că cooperarea și colaborarea reprezintă modul european de a funcționa. Și dacă vrei să ai influență, trebuie să fii aici. Trebuie să participe la negocieri, să ai persoane ca mine și ca Gil care luptă pentru Regatul Unit, care luptă pentru acest sector în Europa. Dar faptul că vom denunța Carta Drepturilor Fundamentale va avea uh, consecințe mult mai uh, ample asupra tuturor și aș dori să știu care este poziția ta. Mulțumesc! Nu o să-ți prezint o uh, poziție generală cu privire la impactul asupra drepturilor fundamentale, o să-ți explic la ce m-am gândit când am introdus asta în prezentare. Ideea de a crea o uh, piață uh, care să permită convenției sau directivelor Consiliului Europei să uh, reglementeze această piață uh, se bazează pe faptul că dacă ai mai mult conținut, ai mai mult control asupra lui. Și articolul 10 din Convenția uh, Uh, privind uh, drepturile omului a Consiliului Europei, înseamnă că trebuie să existe o, uh, un minimum de libertate de exprimare și asta înseamnă că trebuie să te poți exprima nu numai în țara ta mamă. Deci trebuie să ai posibilitatea de a transmite conținut, conținut la nivel transfrontalier. Pentru mine nu este doar o problemă de piață, deși dacă te uiți uh, la mod obiectiv, dar într-adevăr este o industrie imensă, ci e o chestiune care are de a face cu drepturile fundamentale, posibilitatea de a avea acces la informație. Și de aceea am, am dorit să subliniez asta la uh, sfârșitul prezentării pentru a explica care este interesul Uniunii Europene de a menține Regatul Unit în Uniunea Europeană. Există o motivație intrinsecă să spui că avea un stat atât de important al cărui conținut e disponibil pe piața europeană, e ceva pozitiv. Și ar trebui să fie o motivație pentru Uniunea Europeană să spună că dacă putem să îi uh, menținem aproape, asta ar trebui să facem. Implicațiile acum dacă carta se aplică direct sau nu, sau dacă convenția se va aplica la un moment dat, nu știu când deocamdată, nu, nu contează. Nu asta voiam eu să demonstrez. Eu doream doar să stimulez această cooperare care are avantaje pozitive nu numai uh, pe plan economic, uh, ci și uh, pe planul cooperării. Ambele părți ar avea de câștigat de pe urma, de pe urma unei cooperări sportite. Convenția cu privire la televiziunea transfrontalieră a fost dată uitării. De ce? Pentru că Uniunea Europeană a făcut pasul spre serviciile media audiovizuale. Dar, în acest context, ar putea ca această directivă să redevină pertinentă pentru că statele membre ar uh, trebui să dea, își dea acceptul pentru ca uh, conținutul să uh, circule liber ori nu există mecanism, cu o singură diferență, că nu există un mecanism uh, ca, uh, ca în directiva privind serviciile uh, audiovizuale. Deci, încă o dată, nu vă lăsați mânați doar de considerente economice, ci și de celelalte mai generale. Dank. Mulțumesc foarte mult încă o dată pentru prezență și pentru această discuție, cred eu, foarte interesantă, care însă nu se va încheia aici cu ziua de azi, ci care o să ne mai ocupe mult timp unde va trebui să ne mai ardem mai mulți neuroni pentru ca să găsim în fine cea mai bună soluție să uh, garantăm ca ce ne dorim noi să devină realitate și după aceea. Probabil că la noi va fi mult mai puțin ușor, greu de, va fi mai ușor de convins uh, cine participă la piață să opteze pentru așa ceva decât în Marea Britanie, unde știm care sunt majoritățile acum. Câteodată e greu să îi convingem de lucruri de bun simț. Oricum, după cum ziceam, uh, eu cred că o să ne mai preocupe subiectul și pe viitor. Este foarte interesant ce ne-ați prezentat, e o bază foarte bună pentru ca să vedem uh, avantajele și dezavantajele a diferitelor variante, care oferă o paletă foarte largă de opțiuni, e adevărat. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență, mulțumesc pentru că ne-ați uh, stat alături pentru ca să găsim puține soluții măcar în, uh, și să vedem o luminiță la capătul tunelului măcar, chiar dacă nu o vedem concret, măcar să avem puțină lumină în tunel. Mulțumesc foarte mult și sunt convinsă că vom rămâne în legătură și pe această temă, dar și pe altele. Vă mulțumesc! So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wenden uns jetzt bei Tagesordnungspunkt 8 den Doamnelor și domnilor, trecem acum la punctul 8 și discutăm despre includere și solidaritate. Incluziunea și solidaritatea sunt două valori importante, nu numai pentru cei care au nevoie de ele, dar pentru toată, pentru toată societatea noastră, eu zic că sunt de mare actualitate. Includerea cuiva înseamnă participare, înseamnă considerare, înseamnă trecerea de la a fi în afară la a fi înăuntru, la statutul de participator la societate și la statutul de persoană integrată activă această mare provocare pentru Europa de a găsi soluții de integrare care să fie demne pentru refugiați care vin din uh, statele și țările, regiunile care sunt uh, afectate de război, este o muncă decisiv, care nu poate să funcționeze decât când colaborarea dintre statele membre este funcțională și dacă în societatea civilă există oameni activi care participă pentru ca integrarea să devină o realitate. Avem uh, mai mulți uh, parteneri în acest uh, proiect uh, în care încearcă îmbunătățirea competențelor individuale. Acest proiect a fost um, finanțat din programul Erasmus Plus, parteneriat strategic. O să oferim ceva și despre un fular care vine din, este făcut din petice de mai multe tipuri de material, de textile, făcut de către elevii din diferite locuri și care vrea să semnifice solidaritatea în Europa, care a devenit un fular foarte lung, un proiect foarte interesant. Aș dori, în primul rând, să le mulțumesc organizatorilor principali, pentru că nu pot să-i numesc pe toți cei care au participat la inițiativă, domnul Pierre Carolaci de la organizația uh, din Valais, din Franța, Greta, dar și doamnei Zuzana Cristofanelo, care reprezintă Centrul Provincial pentru Educație a Adulților din Padova, doamna Tereza Carascal, care reprezintă Federațion de Colectivos de Educațion al persoanelor adulte din Valladolid, și doamna Elena Science de la um, școala, de o școală din Germania uh, Volkshochschule din Olching, uh, așa că aș vrea să spun bun venit tuturor acestor oaspeți, uh, vă mulțumim foarte mult că ați venit aici, vă rog să luați loc și, doamnă Zayens, aș dori să vă dau cuvântul direct pentru ca în următoarele 10 minute să ne prezentați proiectul și să ne spuneți exact despre ce este vorba, pentru ca să ne mai rămână după aceea și timp de discuții. Doamna Zayens, vă rog. Kann man mich hören? Ja, ja, ja, das, funktioniert, wunderbar. ja das funktioniert wunderbar. Okay. Dear Mrs. Kammer, deputies, may I first introduce myself? My name is Elen Zay. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mă numesc uh, Elen Sion, uh, sunt, uh, fac parte din Consiliul de Conducere al, corții, al școlii Hall din Olching și uh, reprezint aici echipa germană a proiectului european Boosting Individual Competencies pe care o coordonăm. Suzana Cristofanello reprezintă echipa din Italia, Teresa Carascal reprezintă echipa din Spania și Pierre Caro uh, Laghi reprezintă echipa din Franța. Instituțiile noastre nu sunt foarte mari și asta cred că arată că e și mai important ceea ce am făcut pentru că suntem instituții micuțe. În numele nostru al tuturor uh, parteneri și învățăcei uh, prezenți astăzi, aș dori să-mi uh, exprim mulțumirea pentru că ne, expli- ne oferiți oportunitatea de a vă prezenta un raport succint cu privire la parteneriatul strategic Erasmus astăzi. Acest parteneriat a reunit uh, patru centre experimentate în domeniul uh, educației pentru adulți, care zilnic se confruntă cu provocări uh, asemănătoare în care integrarea și incluziunea sunt vizate. Chiar de la începutul proiectului nostru comun, am hotărât că trebuie să analizăm nevoile persoanelor care consideră că integrarea în societatea noastră este anevoioasă. Deja am avut o experiență pozitivă Uh, în domeniul uh, persoanelor cu uh, educație scăzută și a persoanelor analfabete. Noi știm că accesul la educație în calitate de adult este foarte dificil, dificil, mult mai dificil decât în fragea de pruncie și deci am hotărât să încercăm să răspundem la următoarele întrebări. În primul rând, care sunt sau cine sunt persoanele care au nevoie de ajutor pentru o incluziune și o integrare de succes? care este profilul acestor persoane, care sunt uh, nevoile lor de bază, care sunt instrumentele pe care le putem pune la dispoziție pentru a lesni uh, integrarea acestor persoane. Studiile pe care le-am efectuat ne-au permis să ajungem la următoarele concluzii. Sunt uh, concluzii evidente. Persoanele care au nevoie de ajutor în integrarea socială sunt cetățeni de pe toate continentele. Avem uh, persoane de peste tot uh, din lume în țările, în școlile noastre, inclusiv uh, oameni sau cetățeni din orașul nostru care sunt analfabeți. Din păcate nu sunt o, o excepție. E vorba de persoane analfabete care au părăs, părăsit băncile școli, școlii prea devreme sau care nu au fost uh, niciodată la școală. Câteodată este vorba de refugiați care nu au fost niciodată la școală. Persoanele cu handicap uh, care nu au putut să merge la școală în mod uh, regulat. Sau persoane cu abilități cognitive limitate. Aceste persoane au fost demoralizate datorită problemelor pe care le aveau și nu au mai mers la școală. Am uh, făcut o listă a nevoilor speciale. Toată lumea trebuie să beneficieze de o casă și de o familie, să aibă un loc de muncă și să poată să uh, supraviețuiască cu resurse suficiente și să beneficieze de servicii de îngrijire în domeniul medical. Instrumentul pe care l-am conceput noi uh, e un instrument uh, general care poate să fie aplicat sau folosit peste tot. În reuniunile noastre transnaționale am uh, discutat de acest uh, instrument pe care doream să-l punem la, mm, la, la dispoziția acestor persoane pentru a le ajuta în procesul de integrare. Sigur că ne-am dat seama că nu va fi ușor, dar uh, doream ca acest instrument să fie el ușor de folosit ne-am uh, concentrat pe folosirea paneuropeană a resursei pe care o, sau instrumentului pe care îl cream. Am uh, dat uh, un nume foarte interesant acestui uh, proiect. Ne-am consultat înainte și am ajuns la concluzia că trebuie să ajungem la un nume ușor de înțeles. Deci, definirea pașilor importanți educațional pentru a facilita sau înlesni incluziunea. Cu toții am pregătit și am uh, testat instrumente diferite și după evaluarea fiecăruia am adoptat o, un document uh, prezentat de către partenerul din Franța, care a preluat uh, sugestiile tuturor partenerilor. În lunile de după decizie, ne-am testat cu toții acest instrument în instituțiile noastre și pe baza rezultatelor fiecărui partener am schimbat, am făcut modificări la reuniunile transnaționale, astfel încât am ajuns la forma finală pe care am uh, trimis-o comisie și pe, ca- și pe care vă voi prezenta astăzi. Să vedem care este mesajul de bază al acestui uh, document uh, privind instrumentul pe care noi îl numim DRESFI. Primul mesaj este respectul. Noi considerăm că integrarea și incluziunea se bazează în primul rând pe respect pentru că, uh, iar respectul trebuie să meargă mână în mână cu ascultarea, să-l asculți cu bunăvoință pe celălalt, fără idei uh, prejudecate, fără prejudecăți, fără idei preconcepute uh, și fără reprobare. Deci, dres, fie acest instrument, reflectă convingerile noastre. După o primă etapă pe care am numit-o o evaluare a diagnosticului uh, personal și profesional. Dresfi a venit cu o uh, serie de instrumente, de exemplu, pentru a evalua nivelul nivelului, nivelului competențele și pentru a pregăti un portofoliu. Munca cu migranții și cu persoanele analfabete subliniază foarte clar că în cazul în care limba vorbită și cuvintele scrise nu sunt înțelese, atunci e nevoie de un instrument suplimentar. Și de aceea am uh, cerut unui uh, desenator, unui uh, caricaturist, un prieten de-al nostru, să creeze, să deseneze niște caricaturi, niște desene pe de o parte uh, meserii disponibile și pe de altă parte cu uh, competențe și uh, s-a dovedit că am luat decizia potrivită. Aceste desene pe care le puteți găsi pe site-ul nostru gratis, bineînțeles, sunt foarte utile pentru a uh, preda diverse subiecte. În concluzie, aș dori să spun că DRESFI este un instrument foarte util. Este un instrument cu un pas uh, educațional relevant pentru a facilita incluziunea. Am organizat uh, foarte multe activități în jurul uh, proiectului nostru și aș dori să vă vorbesc despre un proiect care a reunit foarte multe persoane. Faimoasa eșarfă a solidarității, pe care chiar am adus-o astăzi, nu știu unde se află. Am putea poate să o Uh, desfacem la sfârșit, dar să vă poveste... înainte să vă spun despre ce este vorba, aș dori să vă spun că am creat și material didactic, resurse de predare și jocuri, uh, deci uh, nu am creat doar această eșarfă, ce am avut uh, și alte activități conexe, deci toate activități, uh, tot acest uh, material didactic se găsește pe site-ul nostru și poate să fie descărcat gratis. Partenerul din Spania a avut ideea proiectului eșarfei călătoare. În timpul primei reuniuni internaționale de la Olhing, am hotărât să tricotăm pătrate de 20 pe 20 de centimetri uh, și să le coasem să ajungem la o eșarfă de 2 metri. Zis și făcut, însă uh, pentru a trece de la vorbe la fapte, am uh, hotărât să colectăm bani pentru a cumpăra lână și ace de tricotat. Dacă vă uitați la fotografiile de pe ecran, veți vedea cât, uh, câtă, lună, uh, câtă lună am primit uh, uh, din donațiile cetățenilor. La reuniunea de la Padova am organizat uh, un atelier pentru a tricota aceste, uh, această eșarfă și am hotărât să legăm această eșarfă de o campanie împotriva rasismului și pentru toleranță. La ședința de la Padova am putut pentru prima dată să vedem cum arată pătrățelele tricotate și ne-am dat seama că avem atât de multe șarfe, atât de colorate, de, deci din lână atât de diferită și cu modele atât de creative, încât ă, ele puteau fi un simbol al diversității pe care doream să o uh, încarnăm. Și deci am ă, cusut pentru prima dată uh, aceste pătrățele și am uh, obținut uh, o eșarfă de, 2, de 2 metri. După aceea am ajuns la 8 metri, iar echipa din Germania a hotărât să continue uh, această uh, eșarfă în campania pentru toleranță și împotriva rasismului. La sfârșitul anului 2017, am uh, tăiat lit- litere pe care le-am uh, lipit pe șarfa respectivă. De exemplu, uh, nu rasismului în Europa, împreună pentru o lume mai bună, educație pentru toți. Să învățăm împreună și unii de la ceilalți. Iată care sunt mesajele pe care le-am uh, cusut pe această eșarfă. În iulie 2017 am avut uh, un flash mob uh, care a uh, creat cuvântul uh, pace pentru a atrage atenția asupra campaniei, la campania noastră și am ajuns la această eșarfă care are 18 metri și e formată din foarte multe pătrățele tricotate de mânuțe foarte harnice. Această eșarfă a solidarității este simbolul diversității din Europa. Este uh, simbolul bogăției culturale, este simbolul uh, puterii solidarității în Europa și în lume. Acum uh, aș dori să uh, profit de prilejul pe care mi-l oferiți pentru a mulțumi partenerilor noștri, dascălilor noștri, învățăceilor și tuturor celor care ne-au ajutat în acest uh, proiect care va fi finalizat în decembrie anul curent. Cu toții am învățat mult unii de la ceilalți, ne-am bucurat împreună, am, am împărtășit solidaritate și ne-am făcut noi prieteni. Stimată doamna, doamnă Camerevert, stimați eurodeputați, aș dori să profit de ocazie pentru a atrage atenția Comisiei dumneavoastră ca, asupra unor aspecte care influențează versatilitatea proiectului uh, Erasmus uh, și schimburile de bune practici în uh, mod negativ. Faptul că doar o instituție răspunde de toate granturile face ca centrurile de educație uh, pentru adulți, precum ale noastre, mici, uh, să nu, ad- să nu aleagă uh, parteneri necunoscuți. Uh, e greu să te legi de cineva dacă știi că nu, nu-l cunoști prea bine. Cu toții depindem unii de ceilalți și de aceea preferăm ca partenerii noștri să fie cunoscuți ca fiind fiabili. toți uh, partenerii uh, cu care am cooperat uh, participaseră la proiecte. Ne cunoșteam cu toții, aveau o reputație, poate nu institutul, instituția din Spania, dar în orice caz reputația e foarte importantă. Un alt aspect care îngreunează lucrurile pentru noi este faptul că Uh, criteriul geografic uh, influențează alegerea partenerilor. Se calculează distanțele între locuri în linie dreaptă, dar uh, rar aceste distanțe corespund realității. Și astfel, o astfel de regulă va face ca instituțiile să prefere parteneri care se află în mari orașe, ceea ce nu e neapărat foarte bine. Dacă o instituție de la țară dorește să participe la un proiect, cred că îi va fi mai greu să găsească parteneri. E un aspect care e foarte important. Doream să vi-l supunem atenției. Acum, pentru a conchide, continuăm să dorim să ne implicăm în programul Erasmus, dorim să continuăm cu proiectele noastre. Noi uh, credem în Europa, Cu toții am derulat acest proiect de timp de ani de zile și dorim să le continuăm pentru că ele sunt foarte importante. Aceasta e șarf, acest șal este doar un mesaj, dar în orice caz cred că este un mesaj foarte pozitiv. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați acordat-o, pentru că ne dați ocazia să ne prezentăm uh, proiectul. Și Cred că vorbesc în numele tuturor, cu toții ne întoarcem acasă că Europa ne aparține tuturor, că e casa noastră comună, un sentiment foarte plăcut. Mulțumesc! Putem să deschidem eșarfa? Vielen, vielen herzlichen Dank. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare foarte impresionantă a proiectului dumneavoastră comun care ne arată tuturor cât de important e Erasmus+. Plus. Și vedem ce proiecte extraordinare se pot crea chiar cu parteneri mici, în care nu avem organizații mari implicate, ci tocmai vedem că este posibil să faci un astfel de proiect și când uh, muncești mult, dar când ai parteneri mici. Faptul că mulți parteneri mici se unesc pentru ca să facă proiecte transfrontaliere atât de frumoase, atât de importante ca acesta este o mare bucurie pentru noi. Vreau scurt să vă mai explic de ce sunt puțini deputați în sală. Nu are nicio legătură cu o lipsă de respect față de proiectul dumneavoastră sau că nu consideră că este interesant sau nici comisia nu înseamnă că nu o consideră interesantă, ci trebuie să suportăm faptul că două grupuri politice își au congresele astăzi. PPE-ul, care este un mare grup în Parlament, are un congres la Helsinki și celălalt grup, socialiștii, care uh, sunt și ei un grup important, are o conferință mare în altă parte a Europei, de aceea e puțin gol astăzi, dar avem foarte mulți asistenți aici, colaboratori din diferite grupuri care sunt aici și care cred eu uh, că vor transmite deputaților lor uh, tot ce ne-ați prezentat și vor spune cu siguranță că au putut viziona un proiect atât de interesant. Vă mulțumesc foarte mult tuturor pentru că sunteți aici, pentru că ne-ați prezentat proiectul dumneavoastră și acum aș vrea să mă uit în sală dacă sunt comentarii sau întrebări suplimentare din partea colegilor. Domnul Zdroievski. Bardzo, bardzo dziękuję za tą prezentację. Poczekam chwileczkę. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Vă permit să vă puneți căștile, vă dau câteva clipe. Mulțumesc pentru această prezentare. Doream să spun că astfel de proiecte reprezintă justificarea suplimentară pentru noi uh, ca să luptăm uh, pentru finanțare suplimentară pentru programe precum Erasmus Uh, programe care sunt uh, prosociale și care uh, luptă împotriva excluziunii sociale. Și deci, din acest punct de vedere, este foarte util să avem astfel de exemple pozitive. M-ar interesa însă amploarea proiectului Uh, care sunt activitățile pe care trebuie să le derulați, cât de des trebuie să vă întâlniți, astfel încât uh, obiectivele pe care le aveți nu sunt uh, bifate așa dintr-o dată doar și pe o perioadă limitată, ci că aduc și un efect pe termen lung, mai durabil. Și mai am o a doua întrebare. Cum poate funcționa experiența dumneavoastră ca un exemplu de bune practici și să fie un model sau un exemplu pentru alte organizații și pentru instituțiile publice. Pentru că, din punctul meu de vedere, experiența dumneavoastră ar putea să fie mm, copiată și ar putea fi uh, preluată chiar de instituții. Helga Trooper și după aceea Julie Ward herzlich bedanken. Mulțumesc, Petra. Vreau și eu să vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare, dar mai ales pentru munca din spatele ei. Sunteți un exemplu foarte bun a ceea ce poate să facă o societate civilă și a felului în care se poate folosi Erasmus Plus pentru ca să se concretizeze întâlniri dintre oameni, oameni care nu întotdeauna au ușurință în a participa în societate la programe și dumneavoastră le permiteți lor ca cetățeni să poată să facă o muncă valoroasă, să poată să contribuie la societate și astfel contribui la coeziunea socială. E vorba de empowerment engleza, da putere unor oameni să se dezvolte pozitiv și prin capacitățile pe care le-au uh, dobândit în timpul vieții, fie prin studiu sau nu, prin viață, pur și simplu, le dați posibilitatea să pună în aplicare toate aceste competențe și să fie utili în societate. Eu zic că exemplul dumneavoastră e doar unul dintre proiectele excepționale care se fac în fiecare zi și um, va depinde de astfel de proiecte, de fapt, um, cum va evolua societatea noastră, cât de pozitivă va fi și cât de multă disponibilitate există. De multe ori avem conflicte în societate, dar ce important e dacă avem disponibilitatea de a le rezolva. Și ceea ce va face diferența și din punct de vedere politic este tot această disponibilitate a oamenilor. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit astăzi aici, vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc pentru tot ce ați făcut, felicitări, succes pe viitor. Noi avem ceva de învățat din munca dumneavoastră și din uh, acest exemplu concret al importanței de a face lucrurile în două sensuri. Noi trebuie să organizăm programe, dar depindem și de reacția cetățenilor. Nu putem să avem un sens unic în aceste proiecte. Mulțumesc! Vielen Helga. Julie. Mulțumesc, Julie Ward, acum. Mulțumesc pentru prezență și pentru prezentarea acestui proiect minunat, după părerea mea, care încarnează, simbolizează valorile europene. Știm că programul Erasmus Plus este programul emblematic pentru Europa, pentru că uh, arată cum funcționează Europa oamenilor. Pentru că, până la urmă, Uniunea Europeană este Europa oamenilor, a cetățenilor și astăzi ne arăți cum ați reușit, ne-ați arătat cum prin tot felul uh, de evenimente ați ajuns uh, să îi tratați pe acești oameni marginalizați și să-i tratați ca pe persoane umane pline de demnitate. Mă bucur de faptul că acest șal se numește șalul solidarității, pentru că solidaritatea este o valoare de bază a Uniunii Europene și cred că mulți au uitat asta. Nu cred că avem de-a face cu o criză a refugiaților în Europa, cred că avem de-a face cu o criză a solidarității. Există o, refu- o criză a refugiaților în Liban, în Iordania, în Palestina, dar nu aici, în Europa. Doar uh, o parte infimă a refugiaților vin uh, aici. Și deci ne-ați arătat uh, minunat cum valorile europene atât de frumoase pot fi aplicate. Mi-ar plăcea să se facă publicitate acestui proiect, să se știe mai mult despre el și spun asta pentru că um, eu mă duc foarte des în centre de refugiați și mulți îmi spun doar tinerii Uh, se interesează de soarta refugiaților. Cei care merg la festivaluri de muzică și așa mai departe. Ori eu văd uh, adevărat stâlpi ai societății. Poate că avem aceeași vârstă, ceea ce arată că compasiunea e transfrontalieră. Pentru că până la urmă trebuie cu toții să dăm dovadă de compasiune. Suntem cu toții oameni. Și asta nu doar în folosul uh, migranților sau refugiaților, ci că foloasele sunt pentru toți cei care au participat la acest proiect. Mă bucur că ați venit pentru a ne prezenta acest proiect minunat. Mulțumesc încă o dată. Mulțumesc uh, și eu. Vă mulțumesc nu numai pentru că ați venit aici astăzi, ci și pentru cât de mult ați lucrat excelent acest proiect Noastră ați practicat concret solidaritatea, există oameni care se implică transfrontalier, care vin să se cunoască și fac ceva împreună. Dumneavoastră ați facilitat acest lucru prin proiectul extraordinar și cu siguranță și prin uh, organizațiile pe care le-ați contactat și rețeaua pe care ați contactat, ați creat-o uh, de colaborare pentru proiect. Acesta este scopul Erasmus Plus, să aducem oamenii împreună, să-i motivăm și să îl uh, stimulăm să participe activ la societate și să facă tot posibilul pentru ca să se simtă integrați. De aceea, cu atât mai uh, interesant și important este proiectul dumneavoastră. Încă o dată, mii de mulțumiri din partea mea. Am văzut însă că doamna Bild dorea să mai ia cuvântul și îi dau cuvântul acum. Vă rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc doamnelor, domnilor. Ați redactat acest document pentru ca să poată profita cât mai mulți de acest document. Pentru noi avem o idee astfel mai clară a activității unei instituții ca dumneavoastră. Aș dori să știu mai multe și de aceea am intrat pe site-ul dumneavoastră și am aflat că dumneavoastră a acționat în patru țări, Germania, Italia, Spania și Franța. Mă surprinde să constat și bănuiesc că și doamna președinte a notat că site-ul dumneavoastră nu este disponibil decât în engleză, o țară care nu e oficială în niciuna din aceste țări. Constat și că materialul pe care îl puneți la dispoziție pe site este în principal în engleză. E destul de uimitor, mai ales că dumneavoastră spuneți că e esențială stăpânirea limbii țării uh, de uh, gazdă. Uh, pentru că integrare. Eu trăiesc în Loren, în Franța și e foarte importantă colaborarea cu Germania, de aceea toți consilierii uh, regionali fac tot posibilul ca să se îmbunătățească cunoștințele de limbă a țării vecine. Dumneavoastră spuneți că aveți un problemă de buget. Aș vrea să știu de aceea care sunt um, sumele pe care le primiți din Erasmus+. Plus. Altă întrebare. Am constatat că dumneavoastră folosiți numai termenul migrant, deși înainte ați evocat uh, și, ați uh, evocat și refugiații. Aș vrea să știu um, dacă ajutați migranții legali sau persoanele care sunt în infracțiuni, implicate în infracțiuni. Mulțumesc foarte mult. Cred că problema cu site-ul uh, poate să fie abordată într-adevăr pentru ca să puneți la dispoziție informația și în alte limbi. Poate, domnule Carolaci, vreți să spuneți ceva despre aceasta? Nu, vreau doar să vă răspund că am redactat documentele în engleză pentru ca toată lumea să poată să citească rapid documentele, dar toate documentele sunt disponibile și în franceză, în, în germană, în italiană și sunt disponibile pe site. Uh, deci aveți acces la documentele acestea în franceză, în Franța. Toată lumea lucrează în limba sa, cu documentele în limba maternă. În legătură cu altă întrebare, pentru că am crezut că este o întrebare, într-adevăr suntem cu toții, și asta răspunde și domnului Zlotovski, înainte a întrebat același lucru, activitatea noastră cotidiană este să oferim formare, să acompaniem uh, persoane care au nevoie de susținere pentru ca să poată să aibă o viață demnă, ceea ce înseamnă formare, înseamnă ajutorare la implicarea profesională, la inițierea unor proiecte. Asta este ceea ce facem în fiecare zi. Suntem cu toții formatori, suntem cu toții asistenți din acest punct de vedere al persoanelor respective. Și pe proiectele, ca să le spun domnului Izotovski, acestea sunt un uh, pro... Zdroievski, sunt un plus care ne permite să um, completăm creditele naționale pe care le avem la nivel național. De exemplu, în Franța nu avem nimic uh, uh, în domeniul schimburilor, nu primim nimic în, pentru schimburi cu partenerii noștri france- uh, europeni din alte țări și tot ceea ce ne ajută pentru idei, pentru inovare, nu există ca, ca finanțare. La fel se întâmplă și în celelalte țări. Nu există finanțare pentru astfel de proiecte. Și de aceea ne finanțăm din Europa, din Erasmus Plus și suntem foarte recunoscători pentru acest lucru. Ultima întrebare. Suntem cu toții uh, organisme private, publice, indiferent, care lucrăm într-un cadru legal. Deci persoanele pe care noi le formăm sunt persoane care au dreptul la formare, care au acces la formare în Franța, în Italia, nu suntem controlori, dar noi lucrăm în cadrul legal al formării profesionale în țările pe care le reprezentăm. Ja, Mulțumesc foarte mult pentru, răspunderea, pentru răspunsul la această întrebare. Mulțumesc încă o dată pentru că ați venit, mulțumesc pentru eforturi. Vă rog să continuați în această direcție, dezvoltați multe alte proiecte interesante ca acesta și Vă rog să dați un uh, exemplu pozitiv și pentru alții astfel, cu alte proiecte pozitive care se pot dezvolta în Europa, în alte părți. Mulțumesc foarte mult, dar acum am vrea într-adevăr să vedem concret eșarfa și să o extindem în sală, să poată toți colegii care au participat la proiect uh, pot să vină în față și să ne arate această eșarfă extraordinară care este produsul acestui proiect. Eșarfa Solidarității. Ja. Da.